Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η Stimați colegi, reluăm ședința plenară și primul punct pe ordinea de zi este o declarație a Comisiei privitor la propunerea de directivă privind protecția datelor, datele cu caracter personal, prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală. Aș dori să vă reamintesc, stimați colegi, că nu există procedură catch the eye în cazul acestei dezbateri. Doamna comisar Damanaki are cuvântul. Mulțumesc. Stimați colegi, Comisia a prezentat propunerea de directivă în ianuarie pentru două motive. Pe de-o parte, pentru a asigura un înalt nivel al protecției datelor pentru uh, persoane, așa cum o stipulează și tratatele în al doilea rând, pentru a oferi întreprinderilor europene un regim mai bun de protecție a datelor. Acum trebuie să facem progrese rapide pentru a obține un acord privitor la pachetul aflat pe masă în Parlament, uh, progresul a fost notabil în, prin diversele rapoarte și documente de lucru pregătite de raportori. În ce privește Comisia, progres înseamnă că reglementările și directiva vor continua să fie negociate la pachet. Libertatea și siguranța cetățenilor europeni sunt două fațete ale aceleași monede. Acestea sunt două obiective politice care um, vor fi transpuse în realitate prin adoptarea acestei directive prin protecția datelor. În ce privește datele cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițiene și judiciare în materie penală, actualmente dispunem de o serie diversă de reguli și instrumente juridice. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona permite uh, instaurarea unui cadru uh, inclusiv privind protecția datelor și putem asigura o protecție înaltă a datelor cu caracter personal, respectând natura specifică a cooperării polițiene și judiciare în materie penală. Îndeosebi, cadrul privind protecția datelor UE poate acum să se refere și la procesarea datelor atât uh, interne cât și uh, transfrontalier. Aceasta este mm, diferența față de legislația din statele membre. Un statu quo nu permite întotdeauna schimbul eficace de informații între statele membre. Uh, regulile stabilite prin uh, cadrul pre-Lisabona se limitează la procesarea transfrontalieră a datelor. În practică, poliția și autoritățile judiciare nu au făcut întotdeauna distinția între uh, procesarea transfrontalieră și procesarea internă a datelor. Nu este întotdeauna uh, evident să se facă această distinție în rapoartele de poliție bună oară. Bazele de date naționale unice folosite de poliție sunt incluse și date cu caracter personal, care erau colectate atât la nivel național, cât și primite de la un alt stat membru. Ar fi ineficace să creăm două baze de date separate în astfel de cazuri. De asemenea, ar fi ineficace să aplicăm două seturi diferite de reguli de protecție a datelor asupra unui sistem unic, unei baze de date unice. Trebuie să putem acoperi procesarea datelor atât intern cât și transfrontalier. Aceasta a fost o solicitare de lungă durată din partea Parlamentului European. Directiva propusă conține aceleași principii de protecție a datelor ca și cele existente în regulament. Acest lucru s-a făcut tot la solicitarea Parlamentului și anume extinderea protecției datelor la cooperarea polițienească și juridică. Elemente cheie din proiectul de regulament sunt introduse și în propunerea de directivă. De exemplu, protecția datelor by default, numirea unor ofițeri pentru protecția datelor, obligația de a notifica încălcările la protecția datelor și sporirea puterilor comisiei pentru a adopta decizii pentru transferul de date internațional către state terțe. Aceste noutăți subliniază rolul și importanța unor reguli robuste de protecție a datelor, în special în ce privește schimbul de date. Haideți să nu uităm niciodată că protecția datelor cu caracter personal este un drept înscris în tratatele europene, precum și în Cartea Drepturilor, în Carta Drepturilor Fundamentale. Iată de ce noile reguli privind protecția datelor trebuie să fie luate în considerare în instrumente sectoriale, în special sub pilonul 3. Odată ce directiva ar intra în vigoare, Comisia, într-un termen de 3 ani, va trebui să revizuiască și eventual să amendeze și alte documente legislative adoptate la nivelul Uniunii Europene, care reglementează procesarea datelor cu caracter personal de către uh, poliție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum dau cuvântul grupurilor politice. Mai întâi, domnul Kelly pentru PPE, Două minute domnule președinte. Mă bucur că am uh, două minute la dispoziție să vorbesc în legătură cu această chestiune importantă. Uh, important pentru fiecare cetățean, pentru fiecare companie, nu numai din Uniunea Europeană, ci din întreaga lume. Avem o, am avut o directivă privind protecția datelor care a fost pertinentă la vremea respectivă. Ea se ocupa de prelucrarea datelor personale de către autoritățile polițienești și judiciare. A fost o decizie cadru. În timp, Parlamentul European și-a dat seama că era tot mai depășită și a cerut o revizuire nu a fost uh, niciodată efectivă, uh, cel puțin în unele uh, privințe, pentru că era vorba de prelucrarea transfrontalieră, dar nu și la nivel național de către politică. Acest lucru a dat naștere interpretărilor la nivelul statelor membre și rezultatul a fost că unele state membre au avut standarde de protecție foarte ridicate, altele foarte scăzute. Și Comisia Uh, nu a avut uh, norme de, uh, de punere în aplicare. Odată cu apariția tratatului de la Lisabona și dezvoltării internetului, aceasta trebuie să fie actualizată. Partenerul, par, mă scuzați, Parlamentul s-a referit la un instrument, un singur instrument, nu să avem și un regulament și o directivă. Totuși, ne preocupă o serie de aspecte, în special în uh, ceea ce privește lipsa de urgență la nivelul Consiliului de a aborda această directivă. Se pare că există o serie de mișcări în ceea ce privește regulamentul, dar nu suficiente în ceea ce privește directiva. Din acest motiv, cerem uh, Consiliului să vină cu uh, o foaie de parcurs uh, cum vor proceda. Trebuie să existe flexibilitate suficientă la uh, Uh, nivelul uh, uh, statelor membre, nu să avem creșteri spectaculoase sau scăderi spectaculoase de la un stat la altul. Sunt cântat să spun că primul ministru irlandez m-a abordat și a spus că președinția irlandeză va face din această temă una dintre prioritățile sale. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Kelly, domnul Țicău, doamna Țicău,

Trebuie să avem o uh, coerență peste tot și în vreme ce nu pot să pre, uh, fac o predicție în, ce, în legătură cu ceea ce va face Consiliul, pot să vă spun că se vor lua în uh, considerare toate aceste chestiuni. Există un caracter urgent al acestui subiect și dacă nu va fi finalizat până la uh, sfârșitul anului viitor cu uh, alegerile din 2014. Va fi foarte greu să realizăm progrese dacă lăsăm prea multe de făcut uh, pentru 2014. Vă mulțumesc, domnule Kelly. În numere S și D, domnul Dimitrios Druțas, 3 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei comisar pentru prezentarea făcută al Parlamentului European și pentru declarația pe care a făcut-o astăzi. Fără îndoială, noi cu toții suntem de acord asupra protecției datelor personale ale cetățenilor europeni. Este o chestiune de importanță crucială care solicită toată atenția noastră. Vreau să accentez încă o dată că aici, la Parlamentul European, acordăm o importanță uriașă acestei chestiuni. Și tocmai din acest motiv, Parlamentul European este și va continua să fie foarte exigent și riguros în legătură cu celelalte instituții din Uniunea Europeană privind această chestiune. Știți foarte bine, doamnă comisar, că de la început Uniunea Europeană a dorit un singur instrument, un regulament care să cuprindă toate fațetele, toate sectoarele care sunt implicate în protecția datelor personale, astfel încât atât datele, cât sectorul privat, cât și sectorul public, să fie tratate egal în ceea ce privește prelucrarea datelor personale mai ales autoritățile juridice și poliția. Din păcate nu s-a respectat această cerință și acum uh, trebuie să analizăm și o propunere de regulament și o propunere de directivă. Cu toate acestea, Parlamentul European salută propunerea Comisiei am hotărât totuși că le vom revizui și le vom aborda ca pe un singur pachet legislativ, la nivel practic. Dar în ceea ce privește esența lor, la fel le vom aborda. Vreau să subliniez încă o dată că nu poate să existe un regulament fără o directivă și vom apăra ideea acestui pachet astfel încât să ne asigurăm că avem consecvență în toată această chestiune. Astăzi, doamnă comisar, prin prezentarea dumneavoastră ați confirmat faptul că, de fapt, Comisia vede uh, aceste două instrumente uh, legislative ca pe un pachet. Credeți-mă, doamnă comisar, că nu avem plângeri legate de comisie, cooperăm excepțional cu comisia și nu ezit să accentuez această idee astăzi aici și să mulțumesc pentru această situație. Din păcate, nu putem să spunem același lucru în relația cu Consiliu. Permiteți-mi să întreb unde e Consiliu în această dezbatere, de ce nu e Consiliu prezent aici? de ce nu este aici să răspundă la întrebarea orală pe care i-am adresat-o. Permiteți-mi să spun că pe lângă lângă faptul că respectăm instituția Parlamentului, ar trebui totuși să tragem concluzia că, de fapt, Consiliul nu acordă importanța adecvată unei asemenea chestiuni cruciale pentru cetățenii europeni. Din păcate, Consiliul amână activitatea în privința directivei și mă întreb, pe bună dreptate, de ce Consiliul uh, refuză să coopereze cu noi. Permiteți-mi, domnule președinte, să închei accentuind faptul că Parlamentul European va, își va proteja poziția cu toate mijloacele corecte pentru a încheia această procedură, iar regulamentul și directiva să fie văzute ca un pachet, să ne asigurăm că există un nivel înalt de protecție al datelor personale. Vă mulțumesc uh, și vă rog să vă mențineți intervațiile la nivel uh, uh, scurt în numele ALDE, domne Sofia Invelt, două minute și jumătate. Um, mulțumesc, domnule președinte. Pentru cei dintre dumneavoastră care ați urmărit campania prezidențială în Statele Unite, mm, știți ce spun. Mă simt ca și Clint Eastwood vorbind ca un gol. Odată în plus, Consiliul este absent. Iar colegii mei au subliniat deja faptul că Parlamentul nostru va ține la abordarea la pachet a regulamentului și directivei dar aș dori să mai adaug un element, și anume acela că pentru noi directiva este o precondiție pentru a uh, face progres în domeniul cooperării polițienești și judiciare, pentru că și Consiliul trebuie să înțeleagă acest lucru. Dacă și Consiliul uh, uh, dorește să obțină această cooperare, trebuie să se întrebe cum poate poliția și autoritățile judiciare să facă schimb de date dacă nu există protecția datelor. Uh, Iată de ce aș sfătui Consiliul cel absent să treacă cât mai repede la treabă în ce privește această directivă și voi merge încă și mai departe decât colegii mei. Nu avem nevoie de o foaie de parcurs, ci de rezultate, rezultate rapide, mai ales dacă Consiliul își dorește cooperare polițienească și judiciară. Am uh, văzut diverse dosare interesante, uh, investigație, uh, mm, PNR și alte asemenea. Aș dori să mai semnalez Consiliului că predecesorul directivei, uh, cadrul care și actualmente este în vigoare, a fost uh, s-a votat uh, împotrivă aici în Parlament, dar asta se întâmplă înainte de Lisabona. Trebuie să ne asigurăm că acest cadru este adecvat, iar Consiliul trebuie să pună pe masă ceva mult mai bun decât reglementările în vigoare. Am lucrat din greu pentru a alinia directiva cu regulamentul și suntem uh, dezamăgiți că există două instrumente în loc de unul și am făcut mari eforturi pentru a ne asigura că există un nivel înalt, și, dar și armonizat a protecției datelor personale. În cele din urmă, stimați colegi, revenind la referind, referirea mea la Clint Eastwood, aș spune și următoarele către Consiliul absent. Așa cum și Clint uh, Eastwood a spus în rolul Dirty Harry atunci când un uh, criminal încerca să sfideze. Trebuie să vă întrebați un lucru. Mă simt norocos? Consiliu, doriți să sfidați Parlamentul? Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Are acum cuvântul domnul Albrecht pentru verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi nu vorbim numai despre protecția datelor, ci despre viitorul cooperării între autoritățile polițiene și judiciare din Europa. Ani de zile, ministrii afacerilor externe au uh, împins înainte procesele de prelucrare transfrontalieră a datelor. Ceea ce am spus în mod repetat este că standardele comune pentru protecția datelor uh, trebuie uh, să fie cât se poate de riguroase, să nu fie atinse. Uh, în loc să țină cont de acest lucru, au uh, presat uh, pentru uh, o recunoaștere reciprocă cu o încredere oarbă în statele membre. Ignoră însă că există o diferență uriașă între statele membre, mai ales atunci când este vorba de sistemele de protecție a datelor cu caracter personal. Și acestea fiind spuse, cred că un prim uh, pas uh, ar fi important de făcut. Există riscul unor încălcări masive și totuși Consiliul de Ministri refuză să coopereze uh, pentru a reface directiva legitimitatea cooperării polițienești va fi în continuare pusă sub semnul întrebării dacă uh, uh, vorbim în modul acesta despre colaborarea între autoritățile judiciare și uh, polițienești. Domnul Timothy Carhop, în numele ECR. Domnule președinte, a fost raportor uh, pe marginea raportului privind registrul numelui pasagerilor. Uh, și văd că cetățenii europeni uh, au din ce în ce mai multă încredere în activitatea agențiilor de aplicare a legii. Numai uh, având standarde înalte, putem să avem o justiție care să se bucure de încrederea cetățenilor. Deci, cred că această directivă are două scopuri, protejarea libertăților civile și a vieților, dar și crearea unor mecanisme care să permită schimbul de date între forțele de ordine publică. Pentru uh, a face față cerințelor, consecințelor, cred că e nevoie de o abordare de bun simț. Și aș vrea să accentuez un lucru. Directiva aceasta nu este o soluție pentru tot uh, ce poate să existe, pentru uh, măsurile existente și viitoare în ceea ce privește aplicarea legii. Este datoria noastră să protejăm cetățenii europeni ca rezultat al activității noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele GUE, doamna Cornelia Ernst are cuvântul un minut. Domnilor și domnilor, și Consiliul absent. Poate că ne urmăresc totuși în web streaming. Și poate că ar dori să aibă un chat cu noi. Regret la rândul meu absența Consiliului într-adevăr sfidează Parlamentul și poate că ar fi bine să facă ceva în domeniul protecției datelor în cadrul cooperării polițiene și judiciare. Poliția și autoritățile judiciare au devenit un fel de Eldorado al încălcării drepturilor omului. În cazul unor cetățeni care uh, uh, au demonstrat împotriva naziștilor, de exemplu. E nevoie de standarde uniforme pentru protecția datelor cu caracter personal. Dacă ne dorim o cooperare constructivă, dacă și Consiliul își dorește o cooperare bună cu Parlamentul, haideți să vedem, uh, să puneți capăt blocadei în ce privește aceste reglementări. Mulțumesc. În numele Comisiei, doamna Damanachi. Uh, aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit uh, pentru susținerea propunerilor Comisiei. Și aș vrea să mă refer din nou la două puncte importante. În primul rând vreau să reconfirm faptul că în ceea ce o privește Comisia consideră că Uh, progresul înseamnă negocierea uh, la pachet a directivei și regulamentului și chiar uh, suntem gata să facem acest lucru. În ciuda cerinței Parlamentului, trebuie să, să ne concentrăm asupra procedurii și trebuie să confirm că vom insista asupra acestui punct. Vom negocia ambele texte legislative ca un pachet. În al doilea rând, aș vrea să subliniez că vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura ca noua legislație, după uh, legislația Lisabona privind protecția datelor, va ține cont de toate acordurile, de toate propunerile care sunt uh, pertinente, au relevanță pentru această chestiune a protecției datelor. Cred că toată lumea înțelege că este o chestiune extrem de importantă pentru că se referă la drepturile omului, la principiile de bază care sunt uh, consfințite în tratate și, într-un mod sau altul, ele trebuie să conducă deciziile noastre. Știu că există un uh, blocaj pe care dorim să îl depășim. Aș vrea să spun că Comisia este prezentă aici și este foarte dornică să colaboreze pentru a depăși dificultățile atât cu Consiliul cât și cu Parlamentul. Și, desigur, vom saluta orice inițiativă din partea președinției irlandeze, dacă președinția irlandeză, în numele Consiliului, desigur, va dori să deblocheze situația. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am ajuns la finalul dezbaterii noastre. Următorul punct este o dezbatere comună uh, pe marginea politicii în domeniul pescuitului. În numele raportorului avem pe domnul Gobaci. O să dau cuvântul primului raportor, domnul Marek uh, Iosef